Az ülés folytatódik. Első napirendi pontunk a bizottság nyilatkozata az Európai Unió és... Bună seara tuturor! Primul punct de pe ordinea de zi este o declarație din partea Comisiei în ceea ce privește acordul aerian între Uniunea Europeană și Statele Unite. Îi dau cuvântul doamnei comisar, doamna Georgieva. Aveți cuvântul. Mr. Chairman, uh, ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. În primul rând, mulțumesc Parlamentului pentru ocazia de a prezenta rezultatul acestor negocieri din a doua fază. În 25 martie, Comisia Europeană a parafat acordul în uh, faza a doua, un acord pe care Parlamentul l-a susținut foarte mult. Parlamentul a avut un rol extrem de constructiv pe toată durata acestor negocieri, pentru, lucruri pentru care Comisia este recunoscătoare. Voi trece în revistă elementele cheie ale acestui acord. Acest acord se bazează pe Uh, acordul în primă fază, care era în vigoare de la, din martie 2008, prin crearea unei posibilități de investiții suplimentare și oportunități de acces pe piață uh, și permite colaborare în ceea ce privește oportunități cum ar fi mediul, uh, securitatea și probleme sociale. Acest acord stabilește un cadru robust pentru a face față provocărilor europene și globale care afectează Uniunea Europeană și Statele Unite prin proiecte comune, cum ar fi gestionare mai ecologică a traficului aerian și uh, colaborare în cadrul Organizației uh, Aviației Civile Internaționale. Uh, avem ob- obiectivul să evităm duplicarea și să impunem măsuri bazate, bazate pe piață, în special măsurile de comercializare a emisiilor. Uniunea Europeană va progresa în domeniul securității, unde acordul uh, are scopul de a reduce povara de securitate în aeroporturi. În domeniul concurenței, acordul intensifică concurența între autoritățile competente, precum și transparența și uh, deciziile de ambele părți ale Atlanticului. Și pentru prima dată, necesitatea de a echilibra oportunitățile de acces la piață cu o protecție socială puternică a fost recunoscută uh, printr-un protocol la acest acord pentru a nu submina drepturile de muncă. Pe front comercial, Uniunea Europeană a căpătat drepturi suplimentare, inclusiv acces uh, imediat la programul Fly American, cu excepția apărării, care până acum restricționa anumite tipuri de transport doar la uh, transportatorii americani. Însă există și angajamente de a înainta Uniunea Europeană și Statele Unite s-au angajat să elimine barierele de piață, inclusiv cele care limitează accesul companiilor aeriene la capital global. Progresul va fi evaluat anual și, vom par- și le vom parcurge în Comisia Comună. Dacă progresul va fi prea încet, avem o abordare țintită pentru a progresa în acest domeniu. Am, ambele părți sunt stimulate către progrese prin garantarea uh, drepturilor pasagerilor și uh, interesele în uh, transportatorii din state terțe. Uh, se vizează astfel o serie întreagă de regulamente pentru aviație. Se uh, vor regăsi oportunități imediate și viitoare pentru comerț și se asigură beneficiile acordului în primă fază uh, care ar fi fost pierdute dacă nu am fi ajuns la acordul în a doua fază. O comisie de studiu pentru a examina beneficiile acestor, acestor acorduri ajuns la concluzia că valoarea ar putea să fie 12 miliarde de euro și 80 de mii de locuri de muncă noi, foarte valoroase în climatul economic actual. De aceea sper că Parlamentul va susține acest acord extrem de important. Vă mulțumesc, doamna comisar. Iar acum dăm cuvântul oratorilor din partea grupurilor politice. În primul rând, are cuvântul domnul Groș în numele PPE. Äh, mulțumesc, domnule äh, președinte, mulțumesc, äh, doamna comisar. Acest acord reprezintă unul foarte important cu SUA. Iată de ce Parlamentul European și Comisia noastră, mai ales, a avut uh, discuții foarte înflăcărate în acest sens. 60% din traficul aerian este între SUA și Europa, ceea ce dovedește importanța acestui subiect și dovedește în același timp nevoia unui acord bilateral de acești doi parteneri care să-i încurajeze să îmbunătățească structura deja existentă fiindcă, cu tot respectul pentru lucrul făcut până acum și manifestându-ne toată admirația pentru optimismul unor vorbitori în urma discuțiilor, eu, ca, ca membru PPE, consider că a mai rămas uh, cale lungă de negociat, iar rezultatul la care am ajuns nu ne mulțumește pe deplin. Au, sunt unele chestiuni restante uh, cum ar fi uh, capitalul, uh, unde sperăm să se, să se registreze progres, uh, dar în afară de reluarea negocierilor nu prea mai avem multe de făcut în ceea ce privește organismele de inspecții și de monitorizare. Dorim în interes comun să se registreze un oarecare progres aici, la care nu am asistat. În ceea ce privește accesul la piață și vă rog frumos să nu vorbiți despre cabotaj, fiindcă asta îi enervează foarte mult pe americani. Dar uh, ceea ce oferi într-un acord bilateral uh, trebuie să ai și tu acasă și lucrurile nu stau așa, astfel încât uh, noi nu trebuie să, um, să trecem cu vederea aspectul social unde nu s-a făcut prea mult progres, dar există bunăvoință în acest sens. Avizul Parlamentului trebuie să se dea pe trei uh, direcții. În primul rând, faptul că, există, că e nevoie de un temei juridic, mai ales în ceea ce privește schimbul de informații. Aici avem nevoie de legislație privind uh, respectarea uh, protecției datelor și Parlamentul nu trebuie să fie pus în fața unui fet acompli. Trebuie să se sublinieze natura bilaterală a acestui acord, care este bilateral și nu unilateral, și în al treilea rând, la fel de important, este faptul că trebuie să stabilim o dată pentru reluarea discuțiilor. Iată de ce încercăm să facem ceva până în octombrie sau noiembrie 2010. Cred că din punct de vedere economic, social și economic putem să ajungem la un adevărat acord bilateral. Mă scuzați. Mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră, spune domnul președinte. El Cadraui are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, când în 2007 S-a ajuns la un acord de primă fază cu Statele Unite. Conceptul uh, de operator de transport european a fost acceptat, ceea ce însemna că orice operator de oriunde din Europa putea să zboare oriunde în Statele Unite. Asta a fost o inovație importantă, o, ino- o schimbare importantă în acel moment pentru toate liniile noastre aeriene. În al doilea rând, s-a creat un uh, comitet comun conform acelui prim acord ca să existe consultări uh, regulate între cele două părți pentru a permite ca uh, acordul, ca cadrele noastre de reglementare să fie mai apropiate, să avem o mai bună coordonare, astfel încât să ajungem la o piață reală de transport transatlantic. Dar acordul a fost în continuare dezechilibrat pentru că americanii au avut mai mult acces la piața europeană decât au avut europenii la piața americană. Și, de asemenea, accesul la structurile de capital uh, a fost în uh, de serviciu operatorilor uh, europeni. Așadar, termenul acesta de a ajunge la un acord până la sfârșitul acestui an a fost important ca să facem presiune asupra americanilor pentru a obține un rezalt. rezultat. Și cred că rezultatul pe care îl avem este unul pozitiv, dar totuși mai rămân dezechilibre și s-au făcut prea puține progrese în ce privește accesul uh, la piața americană a operatorilor europeni și de asemenea în ce privește uh, uh, posibilitatea ca europenii să cumpere uh, linii aeriene americane. Deci, în ciuda aspectelor pozitive pe care le-a menționat uh, colegul meu și uh, cu condițiile sociale și de mediu, nu putem să fim de acord cu acest acord decât dacă va fi un angajament să se facă și mai multe progrese în viitor. Deci avem nevoie de un mecanism prin care să garantăm că se vor mai putea face progrese în viitor, mai ales în ce privește accesul la piață și drepturile pasagerilor, ca să ne asigurăm că toată lumea are un nivel ridicat de drepturi și ar trebui ca asta să fie o condiție ca să mai facem concesii americanilor. Uh, felicit Comisia pentru munca făcută și cer să obținem uh, toate uh, rapoartele în legătură cu ceea ce s-a discutat. Președintele, mulțumesc foarte mult. Da, dau acum cuvântul doamnei Meissner din partea grupului ALDE herr präsident! frau kommissarin sie haben dieses abkommen das bisher. domnule președinte doamnă comisar ne ați prezentat acest acord și ați subliniat progresul înregistrat. Nu sunt sigură că interpretarea noastră este atât de pozitivă, însă, în mare, salutăm existența unui acord pentru că 60% din transportul aerian este uh, reprezentat de Uniunea Europeană și Statele Unite. Este un sector foarte important. Avem un parteneriat, însă și aceleași condiții trebuie să se aplice de ambele părți. Nu se poate vorbi despre un parteneriat dacă americanilor li se permite o uh, parte de 49% aici și nouă doar 45% în America. Este un dezechilibru Bineînțeles că în această primăvară am negociat cu Statele Unite și ni s-a spus atunci că dacă vrem acces la piață, trebuie să permitem mai multe zboruri de noapte și că uh, trebuie să reglementăm nivelul zgomotului. Eu cred că aceste lucruri trebuie să fie respectate. Aceste negocieri pot să înainteze doar dacă va exista un echilibru am vorbit despre mediu, putem vorbi despre emisii și putem îmbunătăți mai mult lucrurile de acolo, de vreme ce deținem o parte atât de mare din piața globală. Vorbim despre standarde, drepturile consumatorului și standarde de mediu. După cum am spus, mai există multe de făcut în acest sens. În legătură cu datele, americanii au o idee diferită în ceea ce privește protecția datelor și viața privată. Noi vrem să creștem protejarea datelor individuale. Avem, însă în Statele Unite există scanere corporale și este foarte obișnuit să vezi o imagine scanată a unui întreg corp uman, ceea ce este de neconceput în Europa. Acest lucru va trebui să fie negociat cu Parlamentul ca urmare a tratatului de la Lisabona. Vă mulțumesc! Nu m-am uitat foarte mult la ceas, însă va trebui să fiu mai strict de acum înainte. Are cuvântul doamna Jacqueline Foster din partea conservatorilor. Mulțumesc. Salutăm cu toții încununarea cu succes a acestui acord după ani de negocieri. Era și timpul să se întâmple acest lucru. Acum, proiectul de acord din a doua fază este un pas înainte foarte important Negociatorii au înregistrat progres în ceea ce privește securitatea, concurența și accesul la piață, dar uh, mă dezamăgește faptul că nu s-au rezolvat probleme cum ar fi controlul uh, um, străin și cabotajul. Ne bucură și moțiunea pentru o rezoluție comună, dar uh, mă îngrijorează că referirea la chestiuni sociale și la un termen limită, precum și sistemul ETS, au fost incluse în text. Industria aviatică a fost foarte zrucinată în ultimii 10 ani și chiar dacă s-au înregistrat ultimele îmbunătățări, este în continuare slăbită, mai ales în Europa. Acordurile au fost adesea compromise, dar acest lucru nu înseamnă că ne dorim uh, uh un compromis cu orice preț. Trebuie ca ambele părți să dea de la ele. Noi dorim un compromis solid, corect, care să ducă la o liberalizare de plină, de pe urma căruia, căreia să aibă de câștigat uh, consumatorii și cele două părți implicate. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă Foster. Acum uh, are cuvântul Mike Nautas, dar văd că nu este prezent. Ajungem la partea procedurilor intervențiilor spontane. Doamna

această dezbatere. Thank you, Mr. Chairman, and, uh... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor celor care au intervenit pentru comentarii. În ciuda orei întârziate, există, mi se pare că există un interes uh, în acest subiect. S-a spus uh, cu bună dreptate că Uniunea Europeană și Statele Unite reprezintă aproape de 60% din traficul aerian global. De aceea acest acord este extrem de semnificativ nu doar pentru cetățenii Europei și din Statele Unite, ci și pentru uh, pasagerii care profită de transportatorii noștri aerieni. Pe lângă importanța pentru transportul aerian, în termeni concreți, aceste legături geografice și culturale uh, fac ca un Statele Unite să fie un partener foarte important și strategic pentru Uniunea Europeană. De aceea, trebuie să ne asigurăm că beneficiile din acordul în primă fază vor fi păstrate pentru a garanta un uh, cadru stabil mai mulți oratori au menționat necesitatea de a continua acest proces de angajare pentru a putea înainta și, într-adevăr, o realizare a acordului în cea de-a doua fază este că introduce un proces de angajament. Și aș dori să răspund acum că, bineînțeles, Comisia va fi foarte interesată să împărtășească activitatea în Comisia Comună cu Parlamentul, pentru că implicarea Parlamentului este de o valoare foarte mare pentru noi. Prin deschiderea oportunităților pentru industrie și uh, eliminarea unor probleme de reglementare, Uh, se oferă o cale de ieșire din problemele economice actuale. Și pentru a fi foarte clar, Comisia, ca și mulți dintre cei care au intervenit, este de acord că acordul în uh, faza de-a doua nu este unul perfect, este un pas înainte, însă nu este un uh, acord final. Ca și oratorii, Comisia ar fi dorit să aibă loc o schimbare uh, imediată în ceea ce privește proprietatea externă a uh, operatorilor aerieni, însă uh, acest lucru nu depinde de legiuitori. Este vorba de o schimbare care poate fi făcută doar de Congresul Statelor Unite și Europa va trebui să își folosească influența pentru a uh, convinge Congresul American de meritele unei reforme continue. În acest sens, Parlamentul European va avea un rol cheie pentru că Parlamentul are relații cu Congresul American și cu membrii Congresului. Sperăm că putem conta pe dumneavoastră să susțineți dialogul și discuțiile în legătură cu schimbările legislative necesare. În legătură cu inițiativa pentru protecția datelor, aceasta nu face parte din acordul pentru servicii aeriene. Ține de justiție și afaceri interne și este o, un, o temă extrem de importantă care va fi Uh, luate în considerare în ceea ce privește transmiterea datelor. Mă voi opri aici, domnule președinte, și mulțumesc uh, din nou membrilor Parlamentului pentru uh, comentariile foarte constructive. Az összefoglalóját. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această recapitulare și concluzie.